Right, good morning, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Au trecut uh, 3 minute. După ora 9 am dorit să începem ședința comună. Dacă se poate, vă rog să luați loc. Și cei care doresc neapărat să discute, să poate să o facă, dar în afara sălii, vă rog. There's still quite some noise coming from the green group. Verzii sunt totuși în continuare destul de zgomotoși. Bun. În numele personal și numele doamnei uh, Cameră de la Cult, vreau să vă întâmpin aici la ședința comună AFET și Cult. Putem acum să trecem la vot pentru proiectul de aviz către o strategie UE în materie de relații culturale internaționale. Aș da cuvântul raportorilor, dar mi s-a spus că Elmar Brock încă nu a venit. Aș da cuvântul doamnei Silvia Costa, dacă dorește, co-raportor la acest raport. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. Aș putea să continui limba italiană. Aș dori să mulțumesc uh, din inimă tuturor celor care mi-au permis uh, să lucrez pe acest uh, dosar deosebit de important. Mi s-a părut că e vorba de un subiect cât se poate de strategic și anume ideea de a avea o viziune complexă și integrată asupra relațiilor internaționale culturale. Vreau să reamintesc că în 2011 Parlamentul nostru a fost acea instituție care a determinat Comisia Executivă să facă ceva în acest sens, prin raportul nostru, prin uh, Comisia Pregătitoare și așa mai departe, prin tot ce am făcut pe acest dosar și astăzi, iată, acest, uh, această colaborare a fost deosebit de fructuoasă. Vreau Vreau să mulțumesc, iată, tuturor raportorilor din umbră pentru munca desfășurată asupra acestei strategii care nu a început acum, ci care de fapt continuă o muncă îndelungată a Uniunii Europene în materie de relații interculturale, dar care se confruntă astăzi cu o serie de provocări specifice. Dialog, dialog intercultural, protecția patrimoniului și moștenirii culturale și în țările terțe, plus aspectele economice care țin de activitățile culturale și audiovizuale. Deci avem astăzi uh, clar în minte faptul că avem nevoie de cultură, avem nevoie de o strategie durabilă și cred că comisiile noastre împreună au demonstrat această nevoie. Deci mulțumesc încă o dată pentru cooperarea deosebit de fructuoasă. Mulțumesc încă o dată secretariatului, secretariatelor uh, uh, și colegilor, tuturor celor care au participat. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie. Any further comments? That's not the case, so when we can... Mulțumesc. Mai sunt alte comentarii? Se pare că nu putem să trecem direct la vot. Amendamentul 80. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 81. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 83. Nu, mă scuzați. Spune președintele, mergem la 91. Problemă cu cartela mea de vot, spune domnul Necov. Cine mă interpelează? Domnul președinte nu a văzut cine a intervenit. A, vă rog să spuneți cine sunteți. Bun. 91 așadar pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Mergem acum la aliniatul 5, nu, compromisul 5, 6, compromisul 6 se corectează președintele pentru împotriva abțineri și se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificare? Foarte bine. Verificăm la compromisul 7. Domnule Preda, nu e timpul de glumă acum. Votul s-a închis. E bine, e bine că am verificat. Bun. S-a adoptat compromisul 7, așadar. Acum, compromisul 8. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 112 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, amendamentul 120 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 130 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 131 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 132 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 134 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 133 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 135 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru împotriva abțineri respins. 137 vot pe părți, partea 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se respinge. 139 pentru împotriva abțineri respins. 140 141 pentru împotriva abțineri respinse. 143 pentru împotriva abțineri Respins. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 155 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 156 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 167 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 169 pentru împotriva abțineri se adoptă. 170 pentru împotriva abțineri se adoptă, 172 pentru împotriva abțineri se adoptă, 173 pentru împotriva abțineri respins, 176 pentru împotriva abțineri respins, 174 pentru împotriva abțineri respins, 175 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. 183 pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm. 183, ca să ne trezim. Am deschis votul la 183. Votul s-a închis. Și a fost res spins 39... 33 la 39. 183? Da? Bun, a fost respins acesta. 184, 185, 186 și 187 pentru împotriva abțineri respinse. 188 pentru împotriva abțineri respins. 190 pentru împotriva abțineri respins. 192 pentru împotriva abțineri respins. 193 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la 200 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 203 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 204 pentru, împotriva, abțineri, Verificare. La 204, vă rog, am deschis votul. Votul s-a închis și este respins. 206 pentru, împotriva abțineri, respins. 205, 4 împotriva abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare la 208, vă rog. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 218 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. 220 pentru împotriva abțineri se adoptă. 222 pentru împotriva abțineri se adoptă. 223 pentru împotriva abțineri se adoptă. 224 pentru împotriva abțineri se adoptă. 225 pentru împotriva abțineri se adoptă. 226 pentru împotriva abțineri și se adoptă. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 200, 200, 233 pentru împotriva, abțineri, respins. 234 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 235 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 236 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 237 pentru, împotrivă, abțineri, verificare, la 237 am deschis votul. Votul s-a închis și este respins 238 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la 244 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 245 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 246 pentru, împotriva abțineri, respins. 248 pentru, împotriva abțineri, respins. 247 pentru, pot, 248, vreți să verificăm? Foarte bine. Verificăm 248, am deschis votul. Votul s-a închis. E evident, colega. 247 acum. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 249 pentru împotriva abțineri respins. 251 pentru împotriva abțineri se respinge. 250 pentru împotriva abțineri respins. 252, 253 pentru împotriva abțineri respins. 254 pentru, împotriva, abțineri, res, adoptat. 255 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 236 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mergem acum la 265, amendamentul domnului Cristea pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 21. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 273. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 274. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 22. Pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. 281. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 282-283 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 289 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 286 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ah, mă scuzați, era caduc. 289 atunci. A, ah, nu, 285 direct. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 290, 291 pentru, împotriva abțineri respinse, 294 pentru, împotriva abțineri, respins. 295 pentru, împotriva abțineri, respins. 293 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 296 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 297 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 298, 299 și 300 pentru împotriva abțineri respinse. 301 pentru împotriva abțineri respins. 302 pentru împotriva abțineri adoptat. 303 pentru împotriva abțineri se adoptă, 304 pentru împotriva abțineri se adoptă, 305, 306 pentru împotriva abțineri respinse, 307 pentru împotriva abțineri se respinge, 308 pentru împotriva abțineri respins, 309 pentru împotriva abțineri se adoptă, 310 pentru împotriva abțineri și se adoptă. 311-312 pentru împotriva abțineri se resping. 313 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 19 uh, pentru împotriva abțineri adoptat, 20 pentru nu, devine caduc. 21 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Mergem acum la amendamentul 30 pentru, împotriva abțineri, respins. 31 pentru, împotriva abțineri, respins. 32 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri, și acesta se adoptă. Mergem la 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trage, iarăși uh, mergem la 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 30, 51 pentru, împotriva, abțineri. Bun, verificăm la 51, vă rog. Bun. 80 de colegi în uh, sală, dar unul sau chiar nu. Doi dorm. Unul nu s-a trezit, totuși am închis votul. Se adoptă. 46 la 33, amendamentul 61 al doamnei Trupel, care a fost adoptat. Așadar. Bun. Amendamentul oral numărul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul uh, oral 1 a, nu, acesta devine caduc, se scuză președintele. Atunci, mergem la 53. Pentru împotriva abțineri se adoptă 54. Pentru împotriva abțineri se adoptă 55. Pentru împotriva abțineri se adoptă 56. Pentru împotriva abțineri se respinge. 57. Pentru împotriva abțineri respins. 58. Pentru împotriva abțineri respins. Verificare? Verificăm. La 58. Foarte bine. Verificăm la 58. S-a închis votul? Da, s-a adoptat. 59 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri, respins. 69 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm 69. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă 41 la 38. 70 pentru, împotriva abțineri, respins. 71 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 72 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotriva abțineri, respins. 74 pentru, împotriva abțineri, Haideți să facem o verificare la 74 al domnului Rangel. Doi colegi, un coleg încă mai lipsesc la apel. Bun. 26 la 73, clar a fost respins acest amendament, 74, acum 73 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotriva, abțineri. Eu cred că... A, ah, socialiștii au votat pentru, înseamnă că s-a adoptat atunci. 78 pentru împotrivă, abțineri, verificare la 78. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Mm -hmm. Respins. 79 acum. Pentru? Împotrivă?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 6 și 7 pentru potriva abțineri se resping. 8 pentru potriva abțineri se adoptă. 9 pentru împotriva abțineri adoptat. 10, 1 eh, pentru împotriva abțineri și se respinge. 11 pentru împotriva abțineri respinsă. 12, 13 pentru împotriva abțineri respinse. 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 15, adoptă 15 pentru împotriva abțineri, respins. 16. Pentru împotriva abțineri, respins. 18. Pentru împotriva... La 18, vă rog. Pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 18, 16. Bun, stați așa. În primul rând, socialiștii doresc să verificăm 16 mai întâi. Deci începem cu 16. Vă rog. Vote is closed. That has been carried. 40 to 37. Se adoptă 40 la 37 și acum 18. Pentru, împotrivă, abțineri. Stați un pic, nu merge consola de vot. Mi-ar trebui un ciocan. Ce facem? Stați așa, deci la 18 Doi colegi încă nu au votat. Bun, am închis votul. 46 la 33 și se adoptă așadar. Bun. Vot final, vot final. Bun. Vot final pe proiectul de raport astfel modificat, vot cu apel uninominal. Vă rog. Two are still, one's missing. Câteva voturi lipsesc. S-a închis votul. 62 de voturi pentru, 13 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorilor close the meeting. So I now have the honor of closing our joint meeting with CULT and in behalf of... Încheiem reuniunea mixtă și în numele Comisiei AFET aș dori să vă mulțumesc uh, pentru că ne aduceți atât de multă cultură și educație în uh, comisia noastră. Thank you also. So.